social dintr-o țară în alta fără a respecta niciun fel de regulă. Și astfel puteau fi urmărite profiturile cele mai mari și putea fi aleasă țara unde erau uh, salariile cele mai reduse și cele mai puține norme privind protecția mediului înconjurător, de exemplu. Tocmai de aceea aveam nevoie de un cadru de reglementare, mai ales când vine vorba de drepturile consumatorilor, uh, lucrătorilor care acum trebuie să fie consultați și informați în legătură cu intențiile de mutare a sediului social și doresc să mulțumesc colegii Regner pentru ceea ce au ținut din acest punct de vedere. Cel mai mare succes este uh, reglementarea acestei situații uh, în care nu existau norme până acum. Um, managementul este uh, obligat acum să ofere informații despre consecințele mutării sediului social, inclusiv asupra locurilor de muncă. Apoi, această clauză antiabuz um, este uh, obligă, devine o, o obligativitate pentru a um, lista motivele reale economice pentru mutarea sediului social. Din păcate, Uh, statele membre au ratat o șansă de a merge mai departe și cu, cu această reglementare. Nu Europa, nici mm, acest Parlament, uh, Parlamentul European sunt de vină că pentru că nu am, nu am reușit să obținem și mai multe uh, drepturi pentru lucrători, ci statele membre. Noi am, noi am, făcut, am făcut propuneri concrete despre standarde minime când vine vorba de dreptul de consultare a lucrătorilor și mi se pare că există un dezechilibru cras între interesele economice și uh, drepturile sociale ale cetățenilor. Textul pe care îl vom vota mâine este un prim pas înspre un sistem bazat pe reguli. Vom vota pentru acest text de mâine, însă nu am uitat că uh, avem nevoie urgentă de, un, uh, de o directivă cadru dedicată uh, dreptului de a consulta uh, Uh, lucrătorilor și aș dori uh, să mulțumesc tuturor colegilor cu care am uh, colaborat atât de bine până acum în Parlamentul European. Vă mulțumesc, domnule Detien, toate cele bune pentru dumneavoastră pe viitor. Și acum domnul Sirdevan în numele Guengel. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Mai întâi de toate aș vrea să-i mulțumesc uh, raportoarei și raportorului pentru lupta lor um, împotriva fraudei fiscale și pentru uh, drepturile lucrătorilor. Din păcate, iată, încă un text bun al Parlamentului a fost diluat în cursul negocierilor tripartite, de data aceasta din pricina Consiliului, care nu-i prezent în sală. Consider că uh, accesul lucrătorilor la informațiile la care au dreptul a, a fost îngreunat. De asemenea, regulile cu privire la uh, firmele căsuță poștală nu sunt suficient de, uh, de severe. Iată, din păcate, dumpingul social nu este astfel combătut, uh, drepturile lucrătorilor nu sunt uh, neapărat uh, puse în prim plan. Tocmai de aceea noi ne dorim măcar o directivă privind dreptul de participare a lucrătorilor care să asigure accesul acestora la decizii în Uniunea Europeană. Mulțumim, domnule Șir Devan. ar urma domnul Svoboda, care însă nu este în sală dar domnul Radev este prezent și îi dăm cuvântul pentru un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, dragi colegi, mă bucur că astăzi discutăm despre acest act legislativ – care face parte din pachetul privind dreptul societăților comerciale. Vreau să o aplaud pe doamna Regner și o aplaud și pe doamna comisar pentru că a ascultat apelul nostru pentru a avea armonizare transfrontalieră pentru transformări și diviziuni. Să nu uităm că principalul scop este să facilităm viața companiilor, mai ales a IMM-urilor, atunci când se angajează în transformări și diviziuni transfrontaliere și să poată să o facă într-un mod rapid și eficient. Această directivă va facilita viața uh, IMM-urilor, a societăților comerciale în general. Verificările uh, din punct de vedere al reglementărilor și uh, măsurile antiabuz obligatorii vor permite autorităților naționale să ia măsuri atunci când uh, li se pare că scopul operațiunilor este unul care dă de bănuit sau este pur și simplu o fraudă. Deci aceste operațiuni vor putea să fie uh, stopate. Există garanții pentru a-i proteja pe creditor și pe angajați. Angajații trebuie să fie bine înștiințați despre consecințele operațiunilor respective. Drepturile minori, um, acționarilor minoritari trebuie de asemenea um, protejate. În același timp, creditorii vor avea uh, informații fiabile și uh, cu suficiente garanții. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, domnule Radev. Am terminat cu lista vorbitorilor. Trecem acum la intervențiile spontane, dar nu s-a înscris nimeni, așa că dau cuvântul doamnei comisar. Uh. Mulțumesc, doamna președinte, stimați uh, eurodeputați, vă mulțumesc pentru intervențiile pe care ați avut, pentru comentariile pozitive, pentru faptul că ați insistat asupra faptului că avem nevoie de norme care să uh, susțină o mai bună mobilitate a întreprinderilor în europeană, un grad mai mare de securitate juridică pentru societățile comerciale și noi ne-am dorit exact acel, uh, același lucru, să creăm o legislație care să aducă garanții împotriva abuzurilor, care să garanteze drepturile lucrătorilor și acționarilor, care să garanteze că nu pot fi create, nu sunt permise societăți comerciale de tip cutie poștală, care să faciliteze frauda fiscală. A fost o activitate complicată pentru care a fost nevoie de multă expertiză și de multă voință politică și dacă îmi permiteți, am apreciat uh, spiritul de compromis în care ne-am desfășurat uh, activitatea, chiar și dacă am fost confruntați cu lipsa timpului acum uh, spre sfârșitul mandatului, dar totuși uh, ne-am descurcat. Am reușit să încheiem acest dosar și de aceea vă mulțumesc pentru cooperare, pentru faptul că avem o propunere bună și echilibrată și sper că această propunere mâine va fi uh, votată de, par- de Parlamentul European. Vă mulțumesc. Evelyn Regner, Mulțumesc că îi dau cuvântul din nou raportoarei noastre, doamna Regner. Mulțumesc mult, uh, doamnă președinte. Cei care se ocupă de dreptul societăților comerciale trebuie să fie luptători uh, pe termen lung, cu bună anduranță. Luptăm de ani și ani de zile pentru a crea un drept al uh, societăților comerciale în adevăratul sens al cuvântului, care să vină cu garanții pentru toată lumea, pentru toate părțile interesante, interesate. Am luptat uh, până și în plenul uh, Parlamentului European pentru promulgarea acestui pachet și iată, dați-mi voie să-l mulțumesc doamnei comisar, să-i mulțumesc negociatoarei în numele președinției române, să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, dar și uh, uh co- colaboratorilor noștri, domnul Pel și doamna Winter în special. Dați-mi voie să profit de ocazie pentru a vă spune de asemenea că da, am făcut mare, un mare pas, dar următorul pas ar trebui să fie această această directivă cadru. Avem nevoie de un cadru la nivel european în ceea ce privește informarea și consultarea și avem nevoie de acel binecunoscut escalator pentru a le permite companiilor să se adapteze și să respecte regulile. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim! Vă mulțumim, doamnă raportor! Dezbaterea s-a încheiat. Pe marginea acestui dosar, votul va avea loc mâine. Să trecem mai departe acum. Urmează raportul Krasnodebski, Fondul European de Apăr- Apărare. Dau imediat cuvântul raportorului nostru, care are patru minute la dispoziție. Da, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea mai întâi să-mi exprim satisfacția pentru faptul că după trei triloguri și ore lungi de negociere, am reușit să ajungem la un acord parțial, care va fi votat mâine. Nu a fost deloc ușor, au existat multe temeri când am început să discutăm despre acest fond temeri uh, complet nefondate din punctul meu de vedere. Toate aceste îngrijorări și controverse știu că încă există și mă miră pentru că eu am încercat să țin cont de argumentele tuturor colegilor, inclusiv uh, a colegilor precum uh, domnul Butikofer, domnul Martin, am încercat să țin cont de argumentele dumnealor și am crezut că până la urmă erau mulțumiți de rezultat și totuși, totuși, nu E adevărat, ei acum uh, uh nu mai sunt de acord cu textul și invocă două argumente, unul de natură etică și unul din cauza actelor delegate. În ceea ce privește etica, unii s-au întrebat dacă odată cu crearea acestui fond nu riscăm să uh, ne stricăm relațiile cu NATO, care de decenii este structura care uh, reprezintă garanția de apărare a Uniunii Europene. Aceste voci veneau mai ales din stânga hemiciclului, chiar dacă existau și în dreapta uh, voci care le susțineau. Eu cred că acest argument este complet nefondat. Compromisul la care am ajuns obligă Consiliul să respecte elementele negociate. Sunt de asemenea convins că doamna comisar este și ea mulțumită de conținutul acestui acord. Aș vrea să Trec că revistă foarte rapid care sunt câștigurile Parlamentului. Cu alte cuvinte, faptul că acest fond va fi gestionat direct de către Comisia Europeană, apoi vom avea uh, buget separat pentru dezvoltarea tehnologiilor, costurile indirecte nu vor fi limitate, vor exista condiții preferențiale pentru uh, uh, IMM-urile care ar dori să participe, precum și pentru întreprinderile cu uh, un nivel mediu de capitalizare și că se va face un control etic sever și exigent a tuturor proiectelor finanțate din acest fond. Am obținut așadar multe din ceea ce ne doream din partea Consiliului. Dacă facem o comparație între ceea ce este prevăzut pentru acest fond și ce aveam înainte pentru sectorul apărării, eu cred că putem să ne declarăm mulțumiți. Acum, întreprinderile care sunt controlate de uh, um, anumite um, entități uh, care, de exemplu, au, sunt supuse unor sancțiuni, nu vor putea să fie finanțate din acest fond. Statele vor avea controlul de plin asupra acestor măsuri. Pentru mine era important să arăt că acest fond nu trebuie să ducă la o înarmare a Uniunii Europene, la o militarizare a statelor membre sau să încurajeze exportul de arme. Vrem să susținem cercetarea și dezvoltarea în domeniul armamentului și sunt convins că acest fond va permite crearea de tehnologii noi și vom avea uh, arme de cea mai bună calitate. Și nu vom reuși, da, n-am reușit să obținem um, câștig de cauză pentru toate solicitările Parlamentului, dar asta e. A trebuit să acceptăm actele delegate. Trebuia să ne asigurăm de faptul că încă din 2021 acest fond va putea să fie folosit. Ar mai fi și alte elemente pe care ar trebui poate să le menționez Doream însă să spun că am salvat ce era cel mai important, deci argumentele din stânga și din dreapta hemiciclului nu sunt fondate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule raportor. Acum dau cuvântul domnului David McAllister, numele Comisiei AFET. Stimată doamna președintă, stimată doamna comisar Biancovska, prin acest fond european pentru apărare, facem un mare pas înspre un, mai, mult, mai multe cercetări uh, comune um, și pentru o mai bună uh, și eficientă organizare a apărării noastre. În calitate de raportor din partea Comisiei AFET pe acest raport, un punct este extrem de important. Fondul European de Apărare uh, creează fundamentele industriale care permit o mai mare cooperare, ceea ce nu face decât să ne permită să ne extindem uh, și mai mult interdependența forțelor uh, armate naționale. Doar așa putem să investim mai mult în cercetarea în domeniul militar și să folosim într-un mod mai, mai eficient banii contribuabililor prin acest fond european de apărare, cred că răs- um, protejăm mai bine, reușim să protejăm mai bine securitatea cetățenilor. De aceea lansez un apel tuturor colegilor ca mâine, înainte de masă, să voteze pentru înființarea acestui fond. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule McAllister. Și acum, în numele Comisiei, doamna Biencovska. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Salut faptul că, iată, avem ocazia din nou de a discuta despre Fondul European de Apărare. Eu sunt uh, convins că acest, convinsă că acest scom, uh, fond va îmbunătăți cooperarea în domeniul apărării la nivel european. Uh, de la propunerea Comisiei de anul trecut, în cadrul Parlamentului s-a muncit din greu și iată avem acum un acord care sper că va fi votat mâine. Ne apropiem uh, prin acest fond, într-adevăr, de Uniunea Apărării. Vreau să mulțumesc echipelor de negociere de la ITRE, în primul și în primul rând. Cu toții ați fost uh, negociatori dedicați. Vreau să-i mulțumesc și raportorului, doamnei Grostet, uh, domnului Riche, domnului Martin, domnului McAllister. Vreau să vă mulțumesc, bineînțeles, tuturor în parte. Acest fond, pe de o parte, va îmbunătăți autonomia strategică a Uniunii Europene, ajutând la dezvoltarea unor capacități militare uh, esențiale, dar, pe de altă parte, va spori și eficiența cheltuielilor uh, publice prin uh, sprijinirea cooperării. Prin acest fond folosim, practic, bugetul european pentru sprijinirea proiectelor industriale în domeniul apărării, sporim competitivitatea și potențialul de inovare a industriei europene. Iată, îmbunătățim autonomia tehnologică a Uniunii Europene și poziționăm uh, Europa ca furnizor de securitate. Bineînțeles, nu, nu vrem nimic altceva decât să sprijinim NATO, nu să înlocuim NATO. Acest fond va conține o serie de criterii pentru care Parlamentul European a luptat din greu. Uh, Acestea au fost deja menționate de către raportori, dar dați-mi voie să le uh, menționez și eu. În primul și în primul rând se aplică niște reguli clare, pe, pornind de la concurența, dreptul concurenței uh, stabilit la nivel european. A fost esențial din punctul de, de vedere al Comisiei Europene. Uh, Comisia va administra acest fond. În același timp, se vor întări, uh, bineînțeles, toate criteriile de eligibilitate. Vom finanța doar companiile care și-au sediul în Uniunea Europeană, uh, companii care respectă niște condiții de securitate cât se poate declare din punctul de vedere al furnizării, al uh, informațiilor, etc. Nu excludem pe nimeni, ci pur și simplu stabilim niște criterii de participare, asta pentru a ne asigura că interesele Uniunii Europene sunt uh, Uh, sunt apărate. Condițiile acestea sunt până la urmă aproape aceleași uh, condiții pe care trebuie să le îndeplinească companiile europene care fac cercetare și dezvoltare în state terțe. După aceea, cooperarea. Aceasta este în centrul, esența fondului încercăm să promovăm uh, participarea firmelor de toate dimensiunile nu ne adresăm prin acest fond doar marilor actori din, din sector, ci și micilor actori din, din sector. După aceea, în textul juridic s-a spus cât se poate de clar că acțiunile trebuie să respecte normele naționale, europene și internaționale, precum uh, și uh, criteriile și principiile uh, etice. Comisia va veni cu linii de orientare etice pentru participanți și pentru evaluatorii care se vor ocupa de evaluarea proiectelor. Nu dorim să investim nici în drone și în același timp fondul acesta va sprijini uh, tehnologiile disruptive pentru apărare. 8% din acest fond uh, vor fi alocate acestor tehnologii. Parlamentul și Comisia merg uh, mână în mână pe tema aceasta. Considerăm că textul de compromis vine cu soluții satisfăcător, satisfăcătoare Programul uh, de lucru anual va fi adoptat prin acte de punere în aplicare, după cum spunea raportorul. S-a introdus și o listă de domenii prioritare pentru a uh, încadra cumva conținutul programului de lucru și, bineînțeles, Comisia este dispusă să se prezinte în fiecare an în fața Parlamentului European pentru a discuta conținutul acestui program anual. Abordarea aceasta nu se aplică doar acestui fond, mai există și alte fonduri uh, europene în care sunt folosite, de, uh, sunt folosite actele de punere în aplicare și uh, aceste acte n-au fost în, condiții, în contextul respectiv niciodată o problemă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Biencovska. Urmează acum în uh, numele Comisiei pentru Bugete, domnul Amasur. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. În numele Comisiei pentru Bugete doresc să felicit pe toți cei care ne-au permis obținerea acestui acord parțial și mai ales echipei Parlamentului, a cărei membri au fost citați de doamna comisar. Pentru Comisia de Bugete, acest acord este unul dintre proiectele cele mai inovatoare din următorul cadru financiar multianual. Ne-am luptat, unii dintre noi, mulți ani de zile pentru ca apărarea să beneficieze de uh, finanțare din bugetul european și mă bucur că acest program va avea suficiente mijloace financiare, va trebui să folosească fondul Invest UE, uh, dar, bineînțeles, mai este nevoie de confirmarea plenare cu ocazia votului de mâine. <clears throat> Este un domeniu care ține direct de suveranitatea statelor membre Faptul că se vor transfera Uniunea anumite competențe va permite o îmbunătățire a securității pentru un cost uh, global inferior. Vă mulțumesc, domnule Lamassur. Acum, în numele grupului PP, doamna Françoise Gros. Merci beaucoup, madame la Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Aceasta este ultima mea intervenție în fața în acest hemiciclu, după 25 de ani uh, de experiență în acest uh, for și mă bucur că voi vorbi despre Fondul European de Apărare cu această uh, ocazie, care cred că va fi un instrument care va sprijini cooperarea cel puțin în domeniul acesta. Este un moment istoric. Vreau să mulțumesc raportorului, dar și doamnei comisar pentru că au luptat pentru obținerea acestui acord. Mult, mult timp, mulți au frânat uh, încercările uh, de creare a, unor, uh, a unei industrii comune în domeniul apărării și iată, în trei ani de zile am reușit să facem ceea ce se considera a fi imposibil. Deci vreau să le mulțumesc tuturor uh, celor care ne-au sprijinit. Uh, sper din tot sufletul că acest acord va fi votat mâine și sper ca cele 13 miliarde de euro vor fi oferite pentru perioada 2021-2027, asta în următorul mandat reprezentat uh, uh, al Parlamentului European. E nevoie de un buget dacă e să atingem ambițiile statut, uh, statutate etica, introducerea roboților ucigași, controlul Parlamentului European sunt toate garantate Uh, astea, acestea sunt uh, garanțiile pe care le aducem în fața celor care se tem de acest fond uh, de apărare. Fondul acesta permite Uniunii Europene să devină mai autonomă din punct de vedere tehnologic, strategic. Dăm prin acest fond Uniunii Europene posibilitatea de a-și câștiga independența prin intermediul acestor investiții care vor fi făcute în societățile europene. Autonomia strategică este absolut esențială într-o serie de domenii, sănătate, Uh, securitate, uh, apărare, bineînțeles, pentru că uh, situația la nivel global este din ce în ce mai tensionată și ne dăm seama că doar o Uniune Europeană puternică ne va permite să garantăm securitatea statelor noastre în această era globalizării. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Grostet! Spuneați că este ultima dumneavoastră intervenție în Parlamentul European, deci vă urez toate cele bune pe viitor. Urmează domnul Martin în numele socialiștilor și democraților. Două minute. Merci, madame la présidente. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am toată înțelegerea pentru faptul că Comisia și Consiliul uh, vor să râdă pentru că ei au obținut ce doreau Poate că actele delegate par o problemă tehnică pentru unii, dar de fapt nu e deloc o problemă tehnică. Ține de puterea de control a Parlamentului uh, European și a uh, faptului că cetățenii nu vor avea un cuvânt de spus asupra unui proiect ce va beneficia de 13 miliarde de euro. Eu voi susține amendamentele care sunt supuse la vot mâine și mai ales articolul 7, interzicerea anumitor uh, arme și articolul 11. Nu putem să ne mulțumim cu o simplă referire la dreptul internațional, pentru că acesta este ambigu. De exemplu, fosforul alb, folosirea sa pentru muniții folosite în scopul disimulării este autorizată, dar dacă folosim fosforul pentru a provoca incendii, atunci uh, acest lucru este condamnat potrivit Convenției de la Geneva. Deja a existat uh, um, utilizarea acestei substanțe în fâșia Gaza și a fost condamnat acest lucru. La fel se întâmplă și cu um, alte muniții care uh, în Belgia nu pot să fie folosite pentru că e pedepsit de codul penal, dar în alte țări, da, cu alte cuvinte, tot ceea ce nu este interzis este autorizat. Noi nu trebuie să acceptăm armele uh, cele mai periculoase, nu trebuie să investim în UE în ele. Iar în ceea ce privește exportul de arme, nu este acceptabil ca Parlamentul să valideze abordarea pe care o dorește Consiliul, și anume că statele au o marjă de discreție totală. O asemenea interpretare uh, este un regres față de cele opt criterii din um, programul din 2008 și nu ține cont de faptul că toate statele membre au ratificat uh, tratatul privind comerțul cu armament. Dacă acestea sunt pentru niște detalii pentru dumneavoastră, pentru mine sunt foarte importante. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Martin. Acum, pentru numele, uh, numele grupului ALDE, domnul Riche doamnă președinte, doamnă comisar stimați colegi vreau mai întâi de toate să i mulțumesc raportorului nostru pentru răbdarea și eforturile depuse. Nu vreau să revin neapărat asupra conținutului acestei propuneri deosebit de importante. Doamnul raportor și doamna comisar au vorbit des- deja despre asta. Uh, Vreau doar să spun că istoria, acest pas va rămâne în istoria Uniunii Europene. Așteptăm uh, încă din 64 uh, acest uh, fond de apărare. Iată, în 2019 începem încet, încet să reconstruim comunitatea apărării pe care și-o doreau părinții fondatori. Acest fond este o dovadă clară a solidarității și cooperării între statele membre. Pentru că asta înseamnă acest fond uh, până la urmă. Se pun uh, în aceeași oală bani, se încearcă obținerea unei, unor economii de uh, scală. Uh, în condițiile um, tensionate cu care se confruntă lumea în momentul de față, avem nevoie de genul acesta de solidaritate la nivel european. Fondul acesta va permite o mai bună integrare a instrumentelor de apărare. Uh, vorbim despre un uh, pas bugetar important, dar și un pas politic și în special un pas politic foarte, foarte important. Sper ca toate garanțiile obținute în uh, cursul negocierilor să fie totuși pe placul criticilor. Ne dăm seama că criticile uh, trebuie să apară, dar totuși um, criticile în contextul acesta nu sunt justificate. Haideți să ne mobilizăm pentru o Europa mai sigură care își protejează cetățenii, să creăm acest fond de apărare, să punem uh, piatra de temelie a Uniunii Apărării la nivel european, cum anume uh, cooperând în uh, domeniul industrial pentru tocmai bunăstarea cetățenilor europeni. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Riche. Urmează, în numele GUE NGL, doamna Matias, un minut. Președinte, este de fapt Vă mulțumesc, doamnă președintă. Acest subiect este unul foarte complex. Nu am nimic împotriva investițiilor, însă să investim miliarde de euro în Fondul European de Apărare înseamnă uh, bani luați de la proiectul european. Aceste fonduri ar fi putut fi folosită pentru a îmbunătăți viețile concetățenilor noștri și, în schimb, sunt folosiți pentru a construi arme mai uh, eficiente. Nu este vorba decât un paravan creat în, în uh, scopul uh, promovării industriei de armament. Oamenii își doresc mai multe locuri de muncă. Nimic nu oprește statele membre să-și continue cooperarea în mod voluntar în domeniul apărării. Nu cred că avem nevoie de vreo linie bugetară în bugetul european care nu are nimic de a face cu uh, obiectivele prevăzute de tratate. Nu vom face decât să pierdem uh, miliarde și miliarde de euro. Mulțumesc, doamna Matias. Acum, în numele verzilor, are cuvântul domnul Butică Fer. Doamnă președintă, doamnă comisar, stimate colegi, stimați colegi, faptul că în Europa împreună trebuie să facem mai mult pentru securitatea noastră a tuturor este punctul de plecare al uh, argumentației mele. Tocmai de aceea, un fond de apărare poate juca un rol pozitiv, însă în aceste negocieri nu am obținut ce ar fi fost posibil să obținem. Acțiunile duble și ineficiența va continu- vor continua în domeniul uh, achizițiilor de armament. Faptul că am ratat această șansă nu este vina, în primul rând, a raportorului pe care uh, aș dori să îl uh, laud, datorită spiritului de care a dat dovadă Uh, și, pentru, și aș dori să laud pentru modul în care el a înțeles realitatea reprezentată de NATO. Însă, uh, în ceea ce îmi privește pe colegii Riche și Grostet, am asistat la uh, ce înseamnă influența lobbyistă din partea industriei de armament din Franța. Și ce avem în fața noastră este un fond de Uh, apărare pentru care dispozițiile etice nu reprezintă decât o simplă fațadă. Un fond de apărare care, așa cum pe bună dreptate spunea domnul Marta, ar trebui să cheltuie în lipsa oricărui control parlamentar 13 miliarde de euro în mai mulți ani. Un uh, fond uh, european de apărare care nu va face decât să uh, stimuleze exporturile de arme din Europa castrând în același timp dreptul de control al Parlamentului European. Însă este bine că am obținut acest uh, succes, că nu vom finanța uh, roboții, sistemele de armament autonome ale, vi- ale viitorului. Și uh, Aș dori să lansez un avertisment în fața acestei utopii a, strat- a, a autarhiei strategice ale, Euro- ale a Europei. Nu este vorba decât de cei care cred în așa ceva, nu fac decât să ignore realitatea și să cre- creadă în adevărate utopii. Mulțumesc, domnule Butikofer. Acum, în numele FTD, are cuvântul domnul Bulac. Doamnă președinte, ca să apărăm uh, și să protejăm pe așa zis și cetățenii europeni, Doamna comisar este de acord să cheltuie 13 miliarde de euro. Comunicați prin satelit, drone, sisteme de avertizare rapidă, supraveghere maritimă. Uniunea Europeană tot evoluează către o Uniune totalitară și către una militarizată. UE a încercat să prezinte acest proiect dintr-o perspectivă pașnică, dar de fapt că de fapt, vă gândiți la crearea unei armate europene. Președintele Macron a încurajat recent crearea unei armate europene ca să apere Europa. Cum vă puteți gândi să creați un proiect militar federal care implică 27 de națiuni și 24 de limbi? Așa cum spunea Margaret Thatcher, fosta noastră doamnă prim-ministru, nu, ai, nu aveți niciun fel de sursă de bani decât banii pe care îi câștigă oamenii. Într-un moment în care euro este în criză și trebuie să faci reduceri de impozite ca să încurajezi creșterea economică, în loc să vă pese de uh, adevăratele probleme, scurgele de carbon, de uh, șomajul, uh, Vreți să creați o armată paneuropeană. Spre deosebire de Rusia sau de SUA, Uniunea Europeană nu este un actor unitar. Evenimentele istorice recente, ca de exemplu votul pentru Brexit și guvernul antieuropean ales în Italia, ar trebui să descurajeze integrarea federalistă. Doamnă președinte, mi se pare uh, irealist cum niște birocrați pe care nu i ales nimeni iau hotărâri despre apărare, despre război și pace. Colegii mei sunt total împotriva uh, creării unei armate europene și sper că statele membre își vor da seama la un moment dat că dau prea multă putere în unor comisari pe care nimeni nu i-a ales. Ar fi o mare greșeală. În discursul meu, ultimul din această sesiune plenară, Vă încurajez să vă distanțați de la crearea unui superstat european și mai ales a unei armate europene. Nu v-ați câștigat nimic și să sperăm că următoarea legislatură va inversa această tendință și va respecta dreptul tuturor la democrație și suveranitate. Vă mulțumesc, domnule Buloc, vă urez mult noroc și dumneavoastră dacă nu mai reveniți în Parlamentul European. Trecem la intervențiile cu titlu personal și începem cu domnul Buzek. Un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Noi uh, mizăm pe întărirea pilonului de apărare a Uniunii Europene. Asta, bineînțeles, în cadrul uh, Alianței Nord-Atlantice. Asta e foarte important. Industria apărării nu e importantă doar pentru securitate, ci în, uh, înseamnă o, o, sau este o parte importantă a dezvoltării industriale pe ansamblu din Uniunea Europeană. Eu mă bucur tare mult că vorbim despre industria europeană, industria apărării, în calitatea mea de președinte al Comisiei ITRE. Noi uh, ne dorim ca acest uh, fond să se adreseze tuturor companiilor uh, europene, să vină cu bani pentru cercetare și dezvoltare și cu stimulente pentru statele membre în ceea ce privește cooperarea când vine vorba despre achizițiile de soluții industriale. Acesta a fost până la urmă rezultatul conferinței cu privire la industria apărării. În Silezia a fost uh, organizată această conferință și iată mă bucur că astăzi discutăm despre crearea acestui fond de apărare uh, în curând, Europa va reuși să tragă ponoasele de pe, de pe urma tuturor acestor decizii. Bineînțeles, IMM-urile vor avea doar de câștigat, cetățenii europeni vor avea și ei doar de câștigat. Vreau să-i mulțumesc pentru propunere doamnei comisar, vreau să-i mulțumesc raportorului nostru. Sincere, felicitări, ați negociat foarte, foarte bine, negocierile au fost tare dificile. Vreau să le mulțumesc de asemenea tuturor colegilor care au fost raportori din umbră, vreau să-i mulțumesc și doamnei Françoise Grostet, care a fost raportoare la programul uh, anterior, care se referă la o teamă, uh, temă uh, uh, similară. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Buzec. Urmează acum domnul Boștinaru. Două minute. Doamna comisar, domnule raportor, încep cu dumneavoastră, Genguie Barzo, pentru maniera excelentă în care ați negociat

un minut. doamnă președintă, doamnă comisar. Uniunea Europeană dorește să cheltuiască treisprezece miliarde de euro pe complexul militar din Europa. Acești bani ar fi putut fi folosiți pentru a lupta împotriva sărăciei, pentru a îmbunătăți coeziunea economică și socială și sunt bani care nu vor face decât să promoveze, să susțină războaiele, să financeze industria uh, militară, uh, să mm, susțină și mai mult această tendință militaristă care nu poate decât să îngrijoreze pe pacifiști. Ar fi trebuit, ideea a fost întotdeauna de a deschide, de a permite cercetării cu caracter uh, civil în scopuri militare. Este ceea ce și-au dorit uh, din totdeauna cei care au susținut uh, războaiele. Acest fond nu este în interesul popoarelor europene. Cred că ar trebui să renunțăm uh, la el și ar trebui să lucrăm pentru a susține pacea și nu războiul. Mulțumesc, domnule Ferreira. Domnul Butikofer dorește să vă adreseze o întrebare prin uh, intermediul cartonașului albastru. Domnule Ferreira, vi se adresează o întrebare. Acceptați acest carton așa albastru din partea domnului Beautycofer. Vă rog, domnule Beautycofer, aveți 30 de secunde. Vă mulțumesc, domnule Ferreira. Mi s-a părut foarte interesant cum v-ați uh, pronunțat împotriva militarismului, așa numitul militarism al Uniunii Europene. Cum puteți uh, să ne explicați faptul că grupul dumneavoastră politic, GUE, în toate aceste luni când am negociat, nu a trimis pe nimeni pentru a-și pronunța părerea. Cum, de ce aveți uh, încrederea să uh, spuneți că Uniunea Europeană este militaristă în condițiile în care nu ați participat la aceste negocieri? domnule Butikofer. Nu, grupul meu politic nu va susține acest fond european de apărare care dorește să financeze cu 3 miliarde de euro diferite sisteme de armament. Este posibil ca acest fond să treacă în urma voturilor uh, unor colegi de-a dumneavoastră, colegilor din partea S&D, PP și așa mai departe. Înțeleg prea bine care este dinamica în interiorul acestui Parlament European, dar vă asigur că mai degrabă sau mai târziu lucrurile se vor uh, schimba în uh, Parlamentul uh, European și vom putea pune capăt acestor tendințe militariste și verzii germani întotdeauna au conlucrat mână în mână cu socialdemocrații din Germania. Mulțumesc, domnul Indrek Tarant, un minut. Puheenjohtaja. Uh, Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În general, uh, îl sprijin pe domnul Butikofer, pe care îl consider un adevărat vizionar când vine vorba despre China sau Statele Unite ale Americii. Astăzi, însă, chit că criticile sale sunt valide, el ar trebui să fie de acord cu mine. Fondul acesta de apărare este prea puțin și prea târziu. Uh, trebuia de mult să legiferăm pe marginea uh, forței europene de apărare și spun asta în calitate de reprezentant al unui stat uh, membru NATO. Acest, această forță ar trebui să apere Europa în caz de pericol iminent. Ra Raportorul spune însă că acest fond este primul pas în direcția acestei forțe europene. Domnule raportor, uh, stimați uh, colegi, uh, din păcate acest, din păcate pentru critici, această, această apărare europeană va exista într-adevăr la un moment dat, nu va avea un comandant suprem britanic din pricina Brexitului, dar va exista cu siguranță. Mulțumim, urmează domnul Castaldo două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Votul de mâine asupra fondului de apărare este sfârșitul unui parcurs lung și complicat pentru care trebuie să mulțumesc colegului Krasnodelski. Nu repet prin ce etape am trecut. Eu am fost un raportor din umbră și am urmărit cu atenție acest dosar, dar Parlamentul trebuie să continue să monitorizeze în strânsă cooperare cu Comisia cum se va dezvolta fondul. Votul de mâine nu este sfârșitul, ci începutul unei noi eri industriale a în sectorul apărării. Parlamentul însă va trebui să fie spectator. E adevărat că aș prefera actele delegate mai degrabă decât actele de punere în aplicare, dar vedeți cât timp ne-a trebuit ca să ajungem la acest acord final și anumite amendamente oricum au fost adoptate în plenarea din decembrie. Parlamentul va continua să-și facă vocea auzită, pentru că noi am cerut ca uh, întreprinderile europene să poată să participe și să fie uh, stimulate. Sperăm să existe achiziții direct, um, să nu existe achiziții directe, ci să fie cereri de ofertă și licitații corecte. Noi am avut îndoieli în ceea ce privește anumite criterii, dar să sperăm că acestea vor fi aplicate fără vreo intenție punitivă la adresa participanților. Vreau să amintesc încă o dată ceea ce nu ne doream noi să devină fondul de apărare. Nu vrem un instrument care să financeze cu fonduri europene cooperări bilaterale care să nu aibă adevărată valoare adăugată europeană. Nu vrem să fie și mai dificilă cooperarea industrială cu uh, entități din afara UE, mai ales în ceea ce privește acordurile strategice de dezvoltare pentru a mări producția noastră. Nu vrem ca întreprinderile bazate pe terenul european, dar care nu au lanțuri de producție în UE, să fie excluse. În coerență cu ceea ce s-a votat în acest Parlament, nu vrem să se financeze arme de distrugere uh, masivă sau arme biologice fără să fie vreun control uh, din partea omului. Președinta încearcă să-i spună domnului Castaldo că vorbește prea repede și nu vrem să existe uh, dezvoltare industrială fără control și niciun caz nu vrem să se creeze o armată europeană uh, pentru că altfel uh, Fondul European de Apărare nu va fi în conformitate cu tratatele și vrem să repetăm necesitatea de a respecta criteriile comune în ceea ce privește exporturile. Acest fond este unul care trebuie să faciliteze cooperarea între uh, uh companiile europene, inclusiv IMM-urile, să permită reducerea uh, risipei de bani și a suprapunerilor eforturilor, să nu fie un fond împotriva altor societăți sau care să protejeze anumite piețe ci să consolideze industria noastră și să rămână deschis cu sinergii cu alte fonduri. În sfârșit, acest fond să treacă peste aceste lacune în capacitatea noastră de apărare, fără să uităm că utilizatorii finali vor fi uh, oamenii și bărbații noștri în uniformă. Mulțumesc! Thank you very much, colleague. I think this was a master performance by the interpreters. Stimați colegi, cred că interpreții uh, nu știu, au fost niște zei la uh, intervenția dumneavoastră. Data viitoare ar fi cazul totuși să dați pu- uh, dovadă de puțin respect. Mulțumim. Următorul uh, vorbitor este domnul Galer, un minut și jumătate. Aveți cuvântul. ich bin froh, dass wir endlich auch von der Mă bucură faptul că și pe plan european reușim să ne aducem contribuția pentru a ne proteja mai bine cetățenii în fața amenințărilor externe. Pentru mine, acesta este motivul cel mai important pentru a crea acest fond european de, a, de apărare. Este cu atât mai regretabil faptul că colegi din stânga și din dreapta acestui parlament uh, doresc să-i priveze pe cetățenii europeni de această protecție mai bună este neglijent, este o atitudine neglijentă și față de soldații europeni care acum pre- sunt prezenți în uh, misiuni în Mali sau în uh, largul coastelor uh, Soma- uh, Somaliei. Cred că nu este respectat angajamentul acestor soldați pentru securitatea noastră comună. Și în fine mă adresez și Comisiei și statelor membre care pe viitor vor trebui să dovedească faptul că cele 13 miliarde de euro vor fi într-adevăr folosite pentru proiecte comune de cercetare, pentru crearea unor capacități comune. Acum trebuie să dovedească faptul că uh, Uh, bugetele naționale în valoare de 210 miliarde de euro în acest moment vor fi mai bine coordonate și pe această cale uh, trebuie să se uh, investească mai mult, nu să, să, să fie finanțate doar proiecte de mari dimensiuni și trebuie să explicăm detaliat înspre ce se îndreaptă aceste investiții. Trebuie să creăm o politică de apărare coerentă pentru ca cetățenii să înțeleagă încotro ne îndreptăm. Fondul European de Apărare pe care îl vom supune votului mâine este doar un prim pas în acest sens și mă bucură și abia aștept să văd cum va vota colegul meu din uh, uh landul Hessen, Udo uh, Bullman, pe acest uh, dosar. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Galer. Are cuvântul acum domnul Darius Rozat, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, vorbim astăzi despre o temă cheie pentru securitatea europeană. Achizițiile publice de echipamente militare respectă niște cerințe naționale, doar 16% din păcate din uh, investițiile făcute în, această, în acest sector uh, ajung, sunt investite în, uh, în proiectele transfrontaliere. Într-adevăr, cheltuielile publice pentru apărare în Europa sunt mai ridicate decât în uh, Federația Rusă, dar când vine vorba despre interoperabilitate, lucrurile nu stau atât de bine. Acum însă ne confruntăm cu noi provocări, spre exemplu politica agresivă a Federației Ruse, uh, islamismul radical. Ei bine, toate aceste noi realități ne obligă să ne întărim Uh, capacitățile de apărare la nivel european, iar Fondul European de Apărare ar fi un instrument, este un instrument care ne permite să atingem această uh, ambiție. Deci interes, uh, punct, punct de interes uh, uh, clar, uh, după aceea mai vine și solidaritate, cooperare, uh, toate acestea se, se ascund uh, sub aceeași umbrelă acestui fond de apărare, uh, 13 miliarde de euro ar fi alocate acestui fond, într-adevăr un buget uh, care ar putea, ar putea ajuta industria europeană, dar important este să existe și, un, și echitate când vine vorba despre atribuirea acestor fonduri. Toate statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a accesa aceste fonduri și în uh, Polonia există o industrie a apărării uh, dezvoltate. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Rosati. Urmează acum procedura Catch DI. Trei persoane s-au înscris la cuvânt. Mai întâi de toate, domnul Pospisil. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat întreaga discuție cu multă atenție și am hotărât că voi sprijini această propunere. Mi se pare că această investiție este utilă vom mări capacitatea de apărare în Europa, vom permite industriei să se uh, dezvolte, ceea ce va reprezenta un aport economic deloc uh, neglijabil. Însă nu trebuie să reprezinte o amenințare pentru cooperarea noastră cu NATO. Nu trebuie să vrem să creăm o alternativă la NATO pentru că noi, Republica Cehă, considerăm că cooperarea cu NATO este absolut vitală. Deci noi credem că este un bun proiect, dar încă o dată cooperarea cu NATO este cea mai importantă. Mulțumesc. Acum domnul Marias. Vă mulțumesc, doamnă președintă. 13 miliarde de euro pentru Fondul European de Apărare înseamnă mai puțin bani pentru sănătate, educație, investiții în infrastructură, pregătire profesională, combaterea sărăciei și așa mai departe. Cred că toți acești bani nu vor face decât să ajungă în cuferele marilor întreprinderi uh, care produc armament în Uniunea Europeană, care apoi este vândut în Turcia și uh, Arabia Saudită. Donald Trump a cerut Europei să cheltuie mai mulți bani pe apărare și se pare că exact asta facem. Nu facem decât să transformăm Europa într-o entitate mai militarizată și, în practică, acest lucru nu înseamnă decât că uh, Um, mai mult armament va fi produs în Uniunea Europeană, care apoi va fi vândut uh, țărilor din lumea a treia. Eu cred că toți acești bani ar trebui să fie investiți mai degrabă în uh, ocuparea, uh, în crearea de locuri de muncă în Europa. Mulțumesc, domnule Marias. Domnul Sosnier și are cuvântul. Wbrew temu, co mówi profesor Krasnodębski, to jest kolejny krok w kierunku budowy armii europejskiej. Domnul uh, raportor uh, zicea că n-ar fi chiar așa, dar uh, adevărul e că pasul acesta este mai degrabă în direcția unei armate europene. îmi dau seama că Germania după război a ajuns sub controlul americanilor. Acum uh, vrem ca uh, uh, Germania vrea ca Europa să nu mai fie adusă niciodată sau Germania să nu mai ajungă niciodată în situația de a fi ocupată de altcineva, dar Polonia ce are de câștigat de pe urma tuturor acestor lucruri? Noi considerăm că toate aceste propuneri sunt o amenințare pentru, pentru noi. Cum ar trebui să funcționeze toate acestea în practică? Deci să rămânem independenți și în același timp să, să facem parte dintr-o structură comună. Nu înțeleg. Mulțumim, domnule Sosnierț. Îi putem da acum cuvântul din nou doamnei comisar Biencovska. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule raportor, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc pentru comentarii și observații. Doresc să spun că în niciun caz acest raport nu a fost ușor de negociat sau nu ne-a fost ușor să găsim un acord între cele trei instituții europene. Din acest motiv, mulțumesc celor care s-au devotat pentru găsirea unei soluții bune pentru toate aspectele dificile din acest dosar. În primul rând, pe tema cooperării. Mulți ați vorbit despre uh, suma de bani alocată. Repet, lipsa cooperării în sectorul apărării, al industriei apărării, are un cost și este estimat între 25 până la 100 de miliarde de euro anual. Acesta este costul lipsei de cooperare în uh, sectorul industriei apărării. Apoi, exportul de arme, pentru că mulți dintre dumneavoastră l-ați menționat. Aici tratatele sunt foarte clare, am discutat îndelung. Este o competență unică a statelor membre și noi nu o nu îi aducem atingere niciun fel cu acest regulament. Nu creștem exportul de arme, ceea ce dorim și intenția noastră este să scădem dependența noastră